Ashton, vicepreședinta Comisiei, uh, care regretă absența sa de astăzi. Ucraina va deține președinția OSCE în 2013. Este un privilegiu, dar uh, și o datorie care implică responsabilități speciale. Am avut un summit luna trecută la Castelul Valdușez din Bruxelles în uh, prezența președintelui Ianucovici, președintelui Van Rompuy și președintelui Barroso. Cathy Ashton a pus accentul pe problemele de relații internaționale, perspective uh, spre un acord de liber schimb global într-un viitor apropiat și cu un nivel de ambiție ridicat. Discuțiile au fost sincere și sunt sigur că s-au pus bazele unei relații care va fi mai amplă și mai concretă în viitor. Cele două rezultate principale ale summitului au fost adoptarea unui acord în legătură cu libera circulație a persoanelor și un protocol în legătură cu un parteneriat permisând Ucrainei să participe la programele Uniunii pe ordinea de zi a fost și situația internă a Ucrainei, negocierile în curs în legătură cu viitorul acord de asociere și procesul de reformă. Ucraina face parte din politica de vecinătate și încercăm să ne apropiem de Ucraina. Trebuie să ne gândim și la summitul NATO și la concluziile de astăzi de la Bruxelles ale, negocierile, ale negocierilor bilaterale care au permis uh, Uniunii Europene să susțină aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului. Revenind la summitul UE-Rusia, guvernul actual a întreprins o serie de reforme economice importante pe care le-am salutat. Este vorba de legea cu privire la piețele publice care trebuie să uh, Uh, joace un rol important în, rol, în lupta împotriva corupției. Racordul, acordurile cu femei au dus la reforme importante lansate în sectorul cheie al energiei. Guvernul ucrainean a reușit în acest fel să stabilizeze destul de mult situația statului. Cu toate acestea, ne, preocup, ne preocupă rapoart, rapoartele care le primim în legătură cu degradarea drepturilor fundamentale și ale principiilor democratice în Ucraina. Ex- au existat plângeri în ceea ce privește libertatea media, libertatea de asociere și de întrunire. După cum știți, Curtea, Curtea Constituțională Ucraineană, de altfel, a Uh, casat Constituția din 2004, care a, a fusese adoptată în timpul Revoluției Portocalii. Și a, uh, a rămas în vigoare Constituția din 1996, care dă mai multe puteri președintelui. Ucraina trebuie să se angajeze într-un proces de reformă constituțională deschis și participativ. Un asemenea proces trebuie să aibă ca obiectiv reînființarea unui sistem durabil de echilibru al puterilor care să fie conform standardelor europene. Aceasta este și o temă evocată în rezoluția Parlamentului din februarie anul acesta. O al- într-o altă decizie recentă, Curtea Constituțională uh, a decis Uh, durata mandatului parlamentar. Constituția din 1996 prevede un mandat de patru ani. Curtea Constituțională a uh, decis că uh, Parlamentul actual va va termina mandatul doar la capătul unei perioade de 5 ani, pentru că a fost ales în timpul în, în, în perioada în care era în vigoare Ucra- Constituția din 2004. În acest moment, Ucraina are nevoie de un uh, sistem constituțional uh, concret și nu de decizii luate în funcție, în funcție de circumstanțe. Alegerile au fost recuno- recunoscute de instituții cre- credibile ca fiind conforme standardelor internaționale și este regretabil să constatăm că alegerile locale din 31 octombrie au fost criticate de marea parte a observatorilor, chiar dacă aceste critici s-au referit doar la aspectele tehnice și procedurale. A fost în orice caz un pas înapoi. Valorile și principiile democrației și, ale drept- și drepturile omului sunt principii fundamentale pentru statele membre ale Uniunii Europene. Acestea sunt principii uh, în legătură cu care nu putem ajunge la niciun compromis și care trebuie să fie principii cheie într-un parteneriat cu Ucraina. Trebuie să avem un viitor comun și acesta este preocuparea uh, asocierii viitoare a noastre cu acest stat. Atâta timp cât aceste probleme continuă, trebuie să transmitem mesaje foarte clare cu privire la uh, respectarea valorilor fundamentale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar de Cucht. Um, am fost puțin iritat, deoarece inițial eu eram următorul pe lista vorbitorilor, însă domnul Broc are primul cuvânt, timp de două minute. Domnule președinte, domnule comisar, uh, stimați colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru declarația pe care ați făcut-o în numele înaltului reprezentant. Nu am foarte multe lucruri de adăugat și acest lucru se leagă și de motive uh, de stabilitate parlamentară. Trebuie să salutăm faptul că uh, fostele, că ultimele alegeri au fost uh, loc, au fost uh, corecte, însă au existat totuși um, anumite probleme legate de decizii ale Curții Constituționale, de schimbarea judecătorilor de la această Curte Constituțională. De aceea doresc să vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus legat de valorile comune pe care trebuie să le avem, care sunt foarte importante. Și acestea sunt foarte importante, mai ales în ceea ce privește perspectiva europeană a Ucrainei. Apoi sunt important, sunt foarte bucuros deoarece la întâlnirea de luni am uh, obținut foarte multe uh, pro- progrese. Și cred că aceste negocieri nu trebuie legate de ceea ce se întâmplă uh, în legătură cu uh, vizele, cu regimul vizelor. Apoi este important să ajungem la, o, o, la un acord de, de schimb liber care să apropie cât mai mult Ucraina de Uniunea Europeană. Și astfel uh, putem să arătăm foarte clar că um, Ucraina uh, profită de de apropiere de Uniunea Europeană, deoarece piața europeană poate fi foarte interesantă pentru uh, Ucraina. Însă, după părerea mea, doamnelor și domnilor, cred că trebuie să ne dăm seama că nu este vorba doar de interesele Ucrainei, ci și de propriile noastre uh, interese. Și vă mulțumesc pentru uh, timpul acordat. Mulțumesc, domnule Brock. Următorul uh, pentru grupul Socialiștilor și Democraților, domnul Severin. Mulțumesc, domnule președinte. Filozofia grupului meu în ceea ce privește relațiile cu Ucraina s-ar putea explica astfel, printr-o parafrază. Nu întrebați, să nu întrebăm ce poate face Ucraina pentru Uniunea Europeană, ci ce poate face Uniunea Europeană pentru, pentru Ucraina ca să o transformăm pe aceasta într-un pilon de încredere al proiectului european. În acest sens, abordarea Uniunii Europene cu privire la Ucraina ar trebui să fie una echilibrată și onestă și strategică totodată. Cred că aceste criterii au fost respectate, uh, având în vedere rezultatele recentului summit și îi mulțumesc domnului comisar pentru că a exprimat în acest fel abordarea noastră. Pentru noi echilibru înseamnă să uh, oferim asistență și să se înregistreze progrese să nu luăm partea nimănui în uh, controversele politice O abordare bazată pe fapte înseamnă să ne bazăm pe dovezi și nu pe zvonuri. O abordare strategică înseamnă să promovăm politici care să permită Ucrainei să integreze pro- proiectele europene în mod organic și nu să integrez, și nu să folosim strategii care ar ține partea Ucrainei în conflictele cu vecinii. Ce se întâmplă acum este un exemplu nu perfect, dar destul de bun și ilustrează această abordare. Trebuie să cerem tuturor protagoniștilor pe scena politică din Ucraina să nu se întoarcă unii în, împotriva celorlalți în acest context. Această rezoluție trebuie să transmită actorilor ucrainieni mesajul că este momentul ca ei să se unească în spatele unui program minimal și să realizeze reformele atât de îndelung așteptate și să ajungă la rezultate care vor asigura o viață mai bună pentru cetățeni și o șansă mai mare pentru țara lor în scopul integrării europene. Nu este nevoie de interna, internaționalizarea controverselor interne. Haideți să ne facem cu toții datoria și atunci viitorul ne va răsplăti pe toți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Severin. În numele grupului ALDE, doamna Vălean. Yes, thank you, chair, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar. Este foarte interesant să vedem că Ucraina se găsește des pe ordinea noastră de zi. Sper că acest lucru indică un progres în relațiile noastre. Relația noastră trebuie să fie bazată pe respect reciproc, pe uh, găsirea intereselor comune pentru un parteneriat onest. Apreciez declarațiile recente ale conducerii ucrainiene care au încercat să ne asigure că Ucraina se îndreaptă spre un viitor european. Însă, subiectul Ucrainei reprezintă un teren de luptă pentru partidele europene, ceea ce nu este util, pentru că nu vorbim aici despre cine este mai bun, guvernul sau opoziția și cine este susținut de către Europa. Aici vorbim despre cetățenii Ucrainei, despre viitorul lor, despre o țară care trebuie să aibă un viitor prosper. Summitul din săptămâna aceasta a avut, un rezultat bun în sensul programelor comunitare și în legătură cu acordul negociat Mă bucură că se înaintează spre o zonă de liber schimb. Bineînțeles că mai rămân multe de făcut în ceea ce privește reformele economice și instituționale. Legea achizițiilor publice a fost adoptată în acest an, dar uh, nu trebuie să permise excepții nici în ceea ce privește uh, campionatul european de fotbal. Nu trebuie să fie susținut și rolul IMM-urilor care susțin orice economie sănătoasă. Însă noi nu trebuie să dăm lecții Ucrainei. Și nu este vorba aici nici de ceea ce trebuie să facă Ucraina pentru noi. Ucraina trebuie să acționeze pentru uh, ea însăși. Asemenea măsuri sunt necesare pentru un viitor democratic prosper în interesul cetățenilor. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Frau Kollegin. Mulțumesc, doamna Valean. În numele grupului uh, Verzilor are cuvântul doamna Hans, două minute și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În ultimele zile, în, uh, în Kiev și în alte mari uh, orașe din Ucraina, au avut loc proteste foarte mari zeci de mii, sute de mii de cetățeni din Ucraina au ieșit pe străzi și protestează împotriva um, legilor uh, fiscale pe care le consideră a fi nedrepte și dacă rezoluția noastră se îndreaptă, este adresată cuiva, după părerea mea ar trebui să fie adresată cetățenilor uh, Ucrainei pentru a, care garantează și ei prin protestele lor că evoluția democratică din Ucraina este continuată. Rezoluția noastră care exprimă și această eroziune a uh, democrației din uh, Ucraina se adresează și cetățenilor, dar și autorităților din Ucraina în sensul permiterii în continuare a acestor proteste. Mâine s-au anunțat uh, demonstrații la care vor participa sute de mii, poate chiar uh, milioane de oameni și trebuie să recunosc că urmăresc cu foarte mare atenție ceea ce se întâmplă în Ucraina, poate și cu puțină uh, îngrijorare. Până acum trebuie să spun că sunt foarte mulțumită. În ultimele zile guvernul ucrainean a demonstrat că libertatea de întâlnire funcționează. Să sperăm că va continua situația așa cum este. Cred că a fost foarte important să avem o rezoluție în care să fie implicate toate grupurile politice. Ar fi fost o mare greșeală și va fi o mare greșeală dacă um, pe viitor o parte a Parlamentului va susține Partidul Regiunilor și o altă parte a Parlamentului va susține Partidul doamnei Timoșenko. Acest lucru nu va ajuta evoluția democratică din Ucraina și sper că chiar dacă adoptăm această rezoluție după uh, summitul de, din această săptămână, așa cum am spus, datorită uh, situației din Ucraina, datorită protestelor de acolo, această rezoluție ar trebui să fie luată uh, în serios și noi trebuie să analizăm cu foarte mare atenție cele ce se întâmplă în Ucraina și în Kiev. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că împreună și împreună cu uh, Comisia vom uh, da dovadă de solidaritate cu această țară care este atât de importantă pentru Europa. Mulțumesc, doamna Harms. În numele grupului ECR, domnul Koval are cuvântul pentru un minut și jumătate. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut mai multe săptămâni de discuții fascinante la Parlamentul European cu privire la viitorul Ucrainei. După părerea mea, Ucraina urmărește discuțiile noastre și cred că ar trebui să considerăm că rezoluția noastră este o scrisoare, nu o scrisoare către un partid sau altul, ci un mesaj către ucrainieni și să fie o scrisoare în care vorbim cu interes ca niște vecini care manifestă deschidere spre ucrainieni. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Rebecca Harms, care știe foarte bine ce trebuie să spună. Alegerile nu au fost mulțumitoare. Standardele nu au fost respectate în mod ideal. Însă trebuie să mai spunem un lucru. Ucraina are o șansă și noi dorim să o sprijinim. Trebuie să vorbim despre lucrurile bune, nu doar pe plan economic, ci și pe plan politic. Ușa către Europa este deschisă pentru Ucraina și este bine că acesta a fost mesajul care s-a desprins, desprins de la summit. Și e foarte bine că astăzi vorbim despre faptul că rezoluția aceasta nu este adresată unui partid sau altul, ci ucrainienilor și că am adoptat-o împreună. Mulțumesc, domnule Coval. Acum, pentru un minut, în uh, numele grupului GUE-NCL, domnul Kolicek are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Când, vor, când vorbim despre Ucraina, uh, cetățenii europeni se gândesc la campionul de box Klitschko. Însă, uh, Ucraina, mulți cetățeni europeni depind de gazele naturale care tranzitează prin Ucraina. Este clar că printre statele din parteneriatul estic, Ucraina este un partener extrem de important. De aceea am salutat rezultatul summitului UE-Ucraina ucrainenii uh, reprezintă o mare parte a forței de muncă externe din statele europene, însă Ucraina se confruntă cu multe probleme, corupția, un regim al vizelor nefavorabil și așa mai departe. Conform observatorilor, uh, alegerile locale nu au prezentat probleme majore. Uh, Uh, rezoluția Parlamentului European este una echilibrată și o voi susține. Vă mulțumesc, domnule Kolicek. În numele grupului Europei Libertății și Democrației, domnul Belder, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește uh, um, alegerile locale, uh, problemele care au, au, au avut loc acolo, cred că ar trebui să fie un, uh, un semnal de alarmă pentru Uniunea Europeană. A fost uh, uh probleme cu buletinele de vot, a existat uh, presiune asupra unor avocați și uh, profesori care, cărora nu li s-a permis să candideze pentru partidele uh, opoziționale. Și ținând seama de aceste lucruri, trebuie să spunem că dacă ne gândim la alegerile parlamentare în anul 2012, trebuie să facem ceva. Trebuie să încercăm să oprim aceste uh, aceste tendințe autoritare din Ucraina. Deoarece, dacă nu, acest lucru se va um, reflecta în mod negativ asupra elitelor din uh, Ucraina. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Belder. În numele uh, non-afiliaților are cuvântul domnul Mölzer. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că Ucraina este unul, uh, una din cele mai mari țări vecine ale Uniunii Europene care are un extraordinar potențial și pentru Uniunea Europeană, Ucraina este un partener foarte important. Însă, din punct de vedere politic, pare să se îndepărteze tot mai mult de Uniunea Europeană. La, uh, și acest lucru s-a întâmplat și la ocazia uh, cu ocazia ultimelor alegeri locale, care reprezintă, de fapt, și o înfrângere pentru Uniunea Europeană cetățeanul uh, simplu din Ucraina își dorește să devină mai european, însă nu neapărat să facă parte din Uniunea Europeană și cred că Uh, Uniunea Europeană își epuizează aturile, uh, dând dovadă și uh, prefăcându-se că este o mare putere. Așadar, cred că nu ar trebui să mai privim Ucra- Ucraina de, de sus. Ar trebui să-i oferim Ucrainei ocazia să se dezvolte în următorii ani și apoi să se hotărească dacă își dorește să se apropie mai mult de, de Uniunea Europeană sau să rămână independentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mölzer. Urmează acum domnul Galler pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că există un foarte mare potențial în ceea ce privește colaborarea între Ucraina și Uniunea Europeană și acest lucru ne- ne-a fost arătat de către summitul care a avut loc. Și uh, programul în ceea ce privește vizele este unul, un foarte bun uh, exemplu. Uh, în uh, această rezoluție am uh, subliniat și aspectele potențial uh, pozitive, însă trebuie să vedem exact ce se va întâmpla dacă într-adevăr pachetele de reformă și legile de reformă vor fi puse în aplicare, trebuie să vedem. Domnul comisar a amintit licitațiile publice. Aici a fost uh, luată de curând o decizie de a excepta toate licitațiile de la această lege, toate licitațiile care se referă la campionatul european uh, de fotbal. Deci cred că ar fi un exemplu în care uh, practica este diferită de ceea ce ne dorim. Mm, îi mulțumesc domnului comisar că a exprimat și îngrijorările legate de libertatea de expresie și trebuie să recunoaștem că alegerile locale au, au reprezentat un regres. Aceasta a fost uh, părerea grupului nostru politic și dorim să exprimăm acest lucru. Dacă uh, domnul Severin se referă la faptul că nu trebuie să internaționalizăm conflictele interne, eu înțeleg acest lucru, leg acest lucru de neimplicarea în afacerile interne ale unui stat. Însă, tocmai datorită faptului că ne dorim să, ca Ucraina să se apropie de Europa, atunci trebuie să uh, măsurăm ceea ce se întâmplă în Ucraina pe baza uh, standardelor uh, noastre și de aceea trebuie să păstrăm în continuare contactul cu Ucraina și să ne asigurăm că cele obținute deja în domeniul drepturilor politice și ale omului nu se pierdă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Galer. Spune domnul președinte, acum are cuvântul domnul Svoboda pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Haideți să fim uh, sinceri. Din păcate, Revoluția uh, Portocalie nu a adus uh, uh, schimbările pe care ni le-am uh, dorit. Unii spun că Timoshenko este la fel acum, astăzi cum a fost uh, domnul Ianukovici. Din păcate, nici alegerile locale nu au avut uh, rezultatul pe care l-am așteptat, nu, au, uh, nu s-au înălțat la, uh, la înălțimea standardelor europene. Și ceea ce a vrut să spună domnul Severin este altceva, domnule Galer. Așa dar dumneavoastră trebuie să uh, uh vorbiți cu doamna Timoșenko, așa cum facem și noi cu uh, cei din Partidul uh, Regiunilor. Dacă se dorește apropierea de Europ- de Europa, trebuie să renunțăm la oligarhi și să punem accentul pe uh, instituțiile democratice. Și trebuie să uh, facem presiuni în sensul uh, respectării uh, standardelor uh, democratice. Uh, Desigur, doamna Hans se află acum în mijlocul uh, nostru și cred că suntem de acord cu ceea ce a spus dânsa. Trebuie să, aștept, trebuie să ajutăm această uh, țară în sensul standardelor europene. Acest lucru este important pentru toate uh, părțile. Aceasta este politica noastră și această politică o vom promova în continuare. Uh, trebuie să vedem, este bine că există o opoziție în uh, Ucraina, o opoziție care este uh, constructivă. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Svoboda. Acum are cuvântul domnul Migalski, un minut și jumătate. Panie președinte, panie comisar, șanovni państwo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Aș vrea să încep cu ce a spus domnul Severin, un lucru foarte important, și anume că trebuie să ne gândim ce putem face noi pentru Ucraina, nu ce poate face Ucraina pentru noi. Și aș vrea să-i mulțumesc domnului Severin pentru aceste cuvinte, pentru că, într-adevăr, asta trebuie să facem. Alegerile nu s-au desfășurat foarte bine potrivit standardelor noastre. Au existat nereguli, însă doamna Harms are dreptate. Datoria noastră nu este să privim în urmă. Nu este să luăm partea nimănui. Trebuie să vedem ce doresc ucrainienii, pentru că integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană este în interesul Uniunii, dar și în interesul ucrainienilor. Și sunt de părere că a vrea prea mult, a cere prea mult de la ucrainieni nu este corect. Sunt persoane aici, în Parlament, cu orientare foarte liber, liberală în ceea ce privește drepturile omului, în relația cu partenerii strategici însă care au solicitări foarte mari de la Ucraina. Ucrainenii merită sprijinul nostru, indiferent ce partid politic, despre ce partid politic vorbim. Vă rog să țineți minte că miza este o asociere cât mai mare între UE și Ucraina. Mulțumim. Urmează un minut domnul Campbell Beneman. Mulțumesc, domnule președinte. Cunosc Ucraina pentru că am fost la Kiev și în uh, Crimea și colecționez opere ale artiștilor ucranieni. Ucranienii sunt un popor generos, însă vreau să vă atrag atenția pentru că Ucraina este o țară divizată între, vestul, între vest și Rusia. Este un protagonist important, 45 de milioane de cetățeni și Rusia o consideră o anexă a sa rușii sunt uh, foarte atenți cu accesul la Marea Neagră de acolo și aderarea la NATO ar fi o lovitură pentru Rusia. O abordare diplomatică stângace din partea înaltului reprezentant ne-ar costa foarte mult și ar uh, crește costurile aderării uh, Ucrainei la Uniunea Europeană. Ar fi mai bine să ajutăm Ucraina altfel să o lăsăm așa cum este, o națiune mândră, în afara Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Campbell Bannerman. Are acum cuvântul domnul coleg Seghedi. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați deputați. Cu toții suntem de acord că pentru Uniunea Europeană, Ucraina, datorită populației sale și datorită mărimii sale, este un partener strategic și cheie. Însă, din rezoluție lipsesc două lucruri. În primul rând, nu se menționează minoritățile etnice din Ucraina. <coughs> Știm că 60-65% din populație este formată din ucrainieni, însă există și maghiari, tătari, ruși și români care locuiesc în Ucraina. Aș dori ca acest lucru să apară în rezoluție și ca rezoluția să includă cerințele noastre în ceea ce privește minoritățile, educația în limbile minoritare și, de asemenea, problema menținerii patrimoniului cultural, în special în regiunea transcarpatică, unde au fost distruse monumente istorice. Trebuie să Uh, ne opunem neregulilor din alegeri. Uh, Uniunea Europeană trebuie să se distanțeze de aceste alegeri. Domnul, domnule Segedi, vă mulțumim. Urmează două minute domnul Zalewski. Tygodniem dla relacji polsko, proszę bardzo, dla relacji unijno-ukraińskich. Vă mulțumim. A fost o săptămână importantă pentru relațiile între Uniunea Europeană și Ucraina. A fost o săptămână extrem de bună luni, în timpul summitului, împreună am stabilit o foaie de parcurs în ceea ce privește liberalizarea regimului vizelor. Mâine, Parlamentul va vota o rezoluție bună a Parlamentului European care deschide calea spre o cooperare suplimentară între Uniunea Europeană și Ucraina. Se deschid oportunități și capabilități și deschide o discuție în Parlamentul European. Este foarte bine că am ajuns la un compromis, că uh, vorbim cu un singur glas și nu facem referire la grupurile politice din Ucraina la, nu facem referire la partidul de guvernare sau la opoziție, facem referire la națiunea ucraineană uh, care are nevoie de reforme care să uh, o conducă spre uh, statutul de membru la Uniunea Europeană. Este foarte important ca guvernul ucrainean să funcționeze pentru a se putea achita de uh, Uh, responsabilitățile sale. Este primul guvern care a semnat un acord de cooperare cu FMI și putem vedea că reformele au un impact pozitiv asupra economiei. Putem vedea că starea de șah din Ucraina din ultimii ani poate să înceteze. În același timp, Ucraina declară că vrea să devină o parte a, a Europei și avem datoria să uh, atragem atenția asupra regulilor din timpul alegerilor. Vă mulțumim, domnule Zalewski. Domnul Șibieci, un minut și jumătate. în innej atmosferze rozmawiamy dzisiaj niż miesiąc temu. Opadły emocje. Da, vă mulțumesc. Cred că discutăm într-o atmosferă diferită. Au dispărut emoțiile și uh, cred că cuvintele din rezoluție reflectă mult mai bine realitatea. Este bine că Parlamentul încearcă să aibă o singură voce și știm cum să facem acest lucru. Această rezoluție se referă la calitatea democrației. Se referă la faptul cum apreciem calitatea democrației din uh, Ucraina. Este uh, de asemenea o rezoluție care se adresează tuturor uh, facțiunilor politice din uh, Ucraina. Și aș dori ca uh, domnul președinte Ianucovici să, să audă următorul lucru. Am fost responsabil cu cu observarea evenimentelor de la Maidar în urmă cu uh, câțiva ani și uh, doamna Timoshenko este responsabilă pentru imaginea pe care are opoziția din uh, Ucraina și, ar, și dânsa ar trebui să înțeleagă următorul lucru. A fi în opoziție nu înseamnă să-ți dorești puterea, ci trebuie să propui o alternativă care să fie acceptată de cetățeni și dacă uh, oamenii uh, înțeleg faptul uh, a, acest fapt, atunci uh, vom avea uh, succes deoarece i-am sprijinit pe uh, cetățeni. Și nu este vorba de Victor uh, Clișco, ci Vitali Clișco este un uh, boxer excelent. Însă există doi frați boxeri în Ucraina, doi frați Clișco. Uh, Vă mulțumesc, domnule uh, Sivieț. Acum are cuvântul domnul Kelam, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Unul dintre cele mai importante rezultate ale prăbușirii Uniunii Sovietice a fost uh, independența Ucrainei. Ucraina este o țară care trebuie considerată un viitor membru al comunității europene. Salut faptul că președintele Ianucovici și noul Parlament au confirmat aspirațiile lor de a adera la Europa, la Uniunea Europeană. Pentru că o Ucraina cu adevărat independentă, fără corupție și fără oligarhi, o Ucraina care, în care domnește statul de drept, este și va fi un factor de stabilitate extrem de important pentru, pentru toată Europa. Fără o Ucraina cu adevărat democrată, nu ne putem închipui nicio Rusie cu adevărat democratică. Ieri, s-au împlinit șase ani de la începutul Revoluției Portocalii. Din păcate, potențialul uriaș de schimbare al acestei revoluții a fost irosit. Însă, mulțumită victoriei protestatarilor democratici în decembrie 2004, credibilitatea alegerilor și libertatea presei a, au devenit realitate. În rezoluția sa, Parlamentul European își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește faptul că se semnalează încălcări ale drepturilor sau amenințare ale drepturilor democratice, inclusiv dreptul la o presă liberă și că serviciile de securitate au început să intervină în activitățile cetățenilor. Un mesaj important pentru noul guvern este următorul. Europa este deschisă la cooperare pe toate domeniile, însă prețul cooperării nu însă cooperarea nu poate avea loc decât dacă se respectă libertățile fundamentale. Dorim să avem o atitudine prietenoasă, dar și consecventă și trebuie să ne afirmăm și reafirmăm valorile. Este regretabil faptul că după șase ani de la Revoluția Portocalie, elita, noua elită, nu poate accepta faptul că această revoluție a fost o expresie a voinței poporului, că nu poate accepta rezultatele uh, Um, aceste revoluții, pentru că o acceptare a acestor rezultate înseamnă integrare pentru societatea ucraineană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Chelam. Acum are cuvântul doamna Colasca Bobinska pentru două minute. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja nie chcę mówić o tym, co my... Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă voi referi la ceea ce trebuie să facem noi pentru Ucraina sau ceea ce trebuie să facă Ucraina pentru noi Vreau să vorbesc despre ce trebuie să facă Ucraina pentru ea însăși. Uh, Ucraina vrea să devină membră a Uniunii Europene, dar în același timp auzim despre încălcări ale libertăților fundamentale. În ultimele zile am auzit uh, mărturii din partea uh, ziariștilor, din partea unui post de televiziune care se refer, care vorbesc despre încălcarea drepturilor. Și din mai mult de 60 de reforme, doar 4 au fost puse în aplicare. În dezbaterea recentă a Parlamentului European, unii au crezut că dacă vom pedepsi aceste nereguli, vom eh, descuraja Ucraina de la aspirațiile sale europene și că ar fi mai bine să nu criticăm Ucraina și în schimb, doar să încurajăm reformele. Eu cred că, în primul rând, trebuie să protejăm valorile democratice. Trebuie să vorbim despre valori și guvernul trebuie să vorbească despre reforme. Trebuie să uh, sancționăm orice încălcare a drepturilor fundamentale și ar trebui să introducem instrumente de promovare a democrației. Mă bucur că am semnat un protocol în cadrul căruia Ucraina va avea acces la unele dintre programele comunitare și că ne îndreptăm spre o liberalizare a regimului vizelor. Însă, acum este rândul Ucrainei să adopte aceste reforme. Frau... Vă mulțumesc, doamna kolarska Bobiska. Ajungem la procedura intervențiilor spontane, însă pot să spun deja uh, faptul că că se poate vedea foarte bine de aici, de sus, care este situația în sală. Domnul Koslovski are primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în sesiunea plenară din octombrie, Comisia a subliniat faptul că relațiile cu Ucraina ar trebui să fie percepute în contextul a trei evenimente. Întâlnirea interministerială între Uniunea Europeană și Ucraina, alegerile locale și summitul. m au îngrijorat alegerile locale la care am fost observator împreună cu domnul Coval. Schimbările legii electorale cu trei luni înainte de alegeri și uh, abrogarea Constituției din 2004 arată că nu există o stabilitate legislativă în Ucraina. Apoi, neregulile din timpul alegerilor au uh, cauzat îndoieli cu privire la standardele democratice. Trebuie să se lupte împotriva corupției și să se controleze mai bine sistemul de administrație publică. Însă sper că rezoluția noastră îi va încuraja pe ucraineni să continue pe calea uh, reformelor economice și instituționale. Vă mulțumesc, domnule Koslovski. Acum are uh, cuvântul doamna Viciuta. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, rezoluția de compromis cu privire la Ucraina este foarte importantă atât pentru ucrainieni cât și pentru europeni. Asta pentru că Ucraina este un partener extrem de important al Europei, în special în cadrul politicii de vecinătate. De aceea este important să aprofundăm cooperarea, în special în domeniul regimului vizelor. De aceea, Comisia ar trebui să prezinte un pro- program uh, cu privire la liberalizarea vizelor cât de curând posibil. Mă bucur și în legătură cu un acord de liber schimb. Trebuie să uh, promovăm stabilitatea în statele vecine. Bineînțeles că reformele constituționale în Ucraina sunt vitale, însă trebuie să înțelegem că Ucraina are nevoie de timp și de aceea nu ar trebui să criticăm Ucraina, ci să o și ajutăm să se integreze. Vă mulțumesc, doamna Brinkeviciute. Urmează doamna Ovir. Tänan, härra president, lugupeetud volinik, head kolleegid. Ukraina on... Domnule comisar, stimați colegi, putem uh, um, spune, putem prevedea că nimic nu poate fi prevăzut uh, în uh, Ucraina. Mă bucur că acest lucru de fapt nu mai este um, valabil. Mă bucur că guvernul a reușit să stabilizeze situația și că economia crește. Ucraina este interesată de cooperarea cu Uniunea Europeană, însă este vorba de un interes cu două părți și uh, Uniunea Europeană este interesată să existe un stat de drept la granițele sale. Astăzi uh, există probleme în ceea ce privește uh, situația drepturilor fundamentale din uh, Ucraina. Însă trebuie să știm că Uniunea Europeană nu va renunța la cererile sale și că trebuie să um, insistăm asupra acestui lucru. Trebuie să spun că decizia care a fost luată luna trecută aici de a amâna uh, raportul a fost o decizie foarte uh, înțeleaptă. Mâine vom uh, adopta o rezoluție echilibrată care va folosi Ucrainei. Domnul uh, Stoianov are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am făcut parte din delegația Parlamentului care a vizitat Ucraina și m-am întors nu foarte convins. Am văzut multe proteste, am văzut nereguli, dar să știți că am văzut și lucruri bune. Sunt de acord cu decizia Curții Constituționale referitoare la mandatul Parlamentului, pentru că aceasta îndepărtează un obstacol important din calea stabilității. Un milion de uh, în Ucraina trăiesc un milion de persoane de origine bulgară și cred că aceștia promovează ideea europeană. Vorbind despre regimul de liberalizare a vizelor, trebuie să găsim o metodă pentru a-i ajuta pe acești oameni care au um, fost departe de țara lor 300 de ani să se întoarcă sau să călătorească liber spre țara lor și apoi să transmită ideile europene uh, în Ucraina. Mulțumesc, are cuvântul doamna Andrichena. Lidere. Mulțumesc. Recent, Ucraina era un lider comparativ cu alți parteneri estici în ceea ce privește standarde economice, reformele juridice și așa mai departe. Bineînțeles că evenimentele recente trebuie să ne preocupe însă. De aceea trebuie să ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu noile puteri acordate sistemului de securitate, de măsurile luate de serviciile de securitate împotriva ONG-urilor și mass media. Aș spune însă că trebuie să susținem și procesul de integrare Putem folosi uh, o metoda uh, pedepselor, însă trebuie să folosim mai mult stimulentele pentru a aduce Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană. Statutul de membru al Uniunii Europene este un obiectiv strategic pentru Ucraina și noi trebuie să găsim o modalitate pentru a uh, concretiza această perspectivă. Vă mulțumesc, urmează domnul Mârsti. Paldies, priekšsēdētāji. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare adresată tuturor deputaților. De ce am avut nevoie de această rezoluție? De ce a trebuit să adoptăm această rezoluție astăzi? Trebuie să ajutăm noul uh, guvern. Însă ce ne dorim de fapt? Ne dorim să uh, intervenim uh, în, uh, în ceea ce privește uh, alegerile locale și ne dorim să intervenim în ceea ce privește uh, capacitățile Ucrainei de a-și rezolva propria situație. În uh, textul inițial se spunea că toate lucrurile sunt uh, proaste în Ucraina. Acest lucru nu este adevărat însă. Și cred că ar trebui să ne bazăm pe fapte. Și cred că

Mulțumesc, doamna Băsescu. La sfârșitul uh, dezbaterii, în uh, numele vicepreședintei Comisiei, primește, uh, va lua cuvântul domnul de Gucht, domnul comisar de Gucht. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie ca, în primul rând, să răspund la o întrebare care mi-a fost pusă de Eh, doamna Vălean în legătură cu legea achizițiilor publice. Atunci când a fost adoptată această lege, am salutat-o, însă amendamentele ulterioare au schimbat natura legii. Comisia Europeană monitorizează aceste uh, evoluții și așteptăm o schimbare în bine pentru a debloca plățile în ceea ce privește programele din sectorul energetic. În afară de acest lucru, salut eh, acordul general în ceea ce privește analiza situației actuale din Ucraina. Acord care se reflectă în rezoluția care va fi votată mâine și sper că noi, ca Parlament European și Uniunea Europeană, dacă vrem să avem influență în Ucraina, atunci este foarte util să existe un acord general în ceea ce privește poziția noastră. Salut acest acord în numele Comisiei și în numele